Scuze, ma. E rău, Fenică, Fenică, Declar uh, deschisă sesiunea care a fost întreruptă pe 10 mai 2012. Procesul verbal și documentele adoptate ale ședințelor din 9 și 10 mai 2012 sunt distribuite. Există obiecții? Nu e cazul. Considerăm că procesul verbal a fost adoptat. Doamna Barbara de Brun mi-a prezentat demisia în calitatea de eurodeputat începând cu 3 mai 2012. Parlamentul ia în notă și conform articolului 4 aliniatul 3 al regulamentului de ordine interioară consideră că această vacantare a postului s-a produs m-au anunțat autoritățile române că doamna Rovana Plumb, începând cu 18 mai 2012, este înlocuită de către doamna Minodora Cliveti. Îi spun bun venit noi colegi și conform articolului 3. Uh, aliniatul 2 al regulamentului, fiecare membru poate să participe cu drepturi de pline la reuniunile Parlamentului nostru. În, um,